dacă vrei. So, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir fahren fort mit unserer Sitzung. Stimați colegi, poate putem continua ședința noastră. Aș dori să îi urez un bun venit doamnei Vasiliu. Este doamna comisar responsabilă cu sănătatea. Acesta este un uh, subiect de maxim interes în toate cele 27 de state membre. Bun venit în, acest, în fața acestei comisii. Avem uh, o serie de membri foarte angajați și, bineînțeles, pe lângă mediul înconjurător, una dintre preocupările noastre esențiale este și cea legată de sănătate. Dumneavoastră ați venit uh, în fața noastră pentru a ne spune cum stau lucrurile acum în uh, lupta împotriva uh, gripei H1N1. Este o temă de maxim interes, după cum spuneam, în întreaga lume. În momentul de față, Comisia a publicat o comunicare pe această temă și ne dorim uh, să purtăm o discuție de asemenea cu dumneavoastră. Avem uh, o oră și jumătate la uh, dispoziție și sperăm că toți cei care doresc să ia cuvântul vor avea șansa. Doamnă comisar, aveți cuvântul. Thank you, Mr. Chairman. Mulțumesc, domnule președinte, stimați membri, Bineînțeles că îmi face o mare plăcere să fiu aici, în fața dumneavoastră, pentru prima dată după alegerile europene. Uh, am avut o relație foarte constructivă cu această comisie în, mandatul anterior și am toată încrederea că această bun, aceste bune relații vor continua în viitor. După cum a spus domnul președinte, mi s-a cerut să vin și să vă raportez în legătură cu ceea ce am făcut în ultimele luni în legătură cu virusul H1N1 și epidemia de gripă. În primul rând aș dori să vă spun despre situația actuală și despre eforturile noastre continue pentru a ne pregăti pentru această alertă pentru, în legătură cu sănătatea publică. Uh, până acum, toate statele Uniunii Europene și EFTA au raportat cazuri confirmate. Există mai mult de 55.000 de cazuri confirmate în Europa, însă multe state nu mai țin contabilitatea uh, cazurilor individuale de îmbolnăvire. Deci, probabil, numărul de cazuri este mult mai mare. Și există în jur de 350.000 de cazuri raportate global. Însă, după cum v-am mai spus, eh, mai multe state nu mai raportează numărul de cazuri. Ratele de infecție sunt cel mai mari în, pentru grupul de vârstă de la 5 la 24 de ani și rata de spitalizare este cea mai mare pentru uh, pacienții de până la 4 ani. Din, din fericire, majoritatea cazurilor nu sunt severe. Cu toate acestea, până acum au fost în jur de 170 de decese în Europa. Majoritatea acestor victime aveau deja uh, condiții și probleme de sănătate prealabile. Conform experților de la Centrul European pentru Prevenirea și Controlul Bolilor, rata deceselor uh, la nivel mondial este similară cu cea a gripei sezoniere, care ucide în între 250.000 și 500.000 de persoane pe an. Cu toate acestea, nu înseamnă că epidemia sau gripa sezonieră sunt uh, fără niciun efect sau că nu trebuie să ne, să ne temem de acestea. Pe baza analizei actuale, Centrul European pentru Controlul și Prevenirea Bolilor a estimat că în cazul cel mai grav, până la 30% din populația Uniunii Europene ar putea să contracteze această infecție în timpul sezonului de iarnă. Mai mult, există riscul ca acest virus să sufere o mutație și să devină mai patogen. În acest caz, ar putea, s-ar putea ca eh, rezultatul infecției cu acest virus să fie mai grav. Acest lucru ar reprezenta o uh, mare uh, problemă din punct de vedere al gestionării uh, sănătății publice și ar pune presiuni foarte mari asupra uh, serviciilor de sănătate. Este important să uh, știm că aceste epidemii de gripă sunt în, sunt în marea lor majoritate inevitabile. Cu toate acestea, trebuie să minimizăm efectele lor. Bineînțeles că capacitățile tehnice, resursele bugetare și structurile de pregătire nu sunt similare în toate statele membre. Unele state membre sunt mai bine echipate decât celelalte să facă față situației. De aceea, avem nevoie de o abordare coordonată și de susținere la nivel comunitar pentru a răspunde acestei crize pe cât de eficient posibil. Timp de ani de zile, statele membre au dezvoltat planuri de pregătire națională care pun accentul pe coordonarea prevenției și măsuri de control, precum și măsuri pentru îmbunătățirea capacității de a face față unei epidemii generalizate de gripă. Comisia Europeană a uh, identificat pregătirea și sau starea de pregătire pentru o epidemie generalizată de gripă ca o prioritate. În noiembrie 2005, Comisia a adoptat o comunicare în legătură cu planificarea pregătirii pentru o epidemie generală sau a unei pandemii de gripă, care prevede toate instrumentele necesare. Uh, statele membre și-au coordonat eforturile începând cu luna aprilie pentru a face față acestei amenințări la adresa sănătății publice, cu susținerea Centrului European pentru Prevenția și Controlul Bolilor, Comisia a condus aceste eforturi de coordonare la nivel comunitar și a urmat concluziile Consiliului Extraordinar pentru Sănătate din 30 aprilie. Pentru a gestiona această coordonare am activat facilitatea de operațiuni de sănătate de urgență a Comisiei, care monitorizează situația și conduce întâlniri comune cu autoritățile de sănătate din statele membre pentru a schimba informații în legătură cu această epidemie. Comisia este susținută de către Comitetul de Sănătate, de Securitate a Sănătății Comunitare. Acest comitet este uh, compus de oficiali la nivel înalt din guvernele naționale. A fost creat ca un uh, organism informal de cooperare și coordonare care pune accentul pe schimbul de informații. De la începutul acestei uh, epidemii am avut peste 30 de uh, întâlniri prin conferința audio cu reprezentanți din statele membre și întâlniri suplimentare cu autorități din state terțe, inclusiv cu Organizația Mondială a Sănătății. Uh, procesele verbale și rapoartele fiecarei întâlniri au fost distribuite părților interesate și rezumatele discuțiilor sunt uh, disponibile pe site-ul Direcției Generale Sanco. Aceste întâlniri au continuat în timpul verii și acum se au loc uh, într-un ritm de una pe săptămână și pun accentul pe probleme de gestionare a riscului. Ca rezultat al eforturilor noastre de coordonare, Comisia Europeană și statele membre au adoptat o serie de decizii cheie ca să asigure gestionarea eficientă a pandemiei uh, de gripă H1N1 din 2009. Uh, astfel se emit linii directoare în legătură cu gestionarea cazurilor și tratamentul Uh, sfaturi pentru public în legătură cu măsurile personale de protecție. Declarații în legătură cu închiderea școlilor, grupurile prioritare pentru vaccinare și sfaturi uh, de călătorie pentru cei care prezintă simptome. Și, bineînțeles, o definiție comună a cazurilor pentru a ajuta la diagnosticarea pacienților. Aici aș dori să-mi exprim aprecierea sinceră față de Parlamentul European, care a fost de acord acest an să își accelereze procedurile pentru a ne permite să adoptăm uh, definiții de caz obligatorii pentru gripa H1N1 într-un timp util. Dacă situația va reapărea mai târziu în toamnă, sper că voi putea să contezi pe o susținere similară din partea Parlamentului pentru a reacționa rapid la o situație care se schimbă. Pentru a consolida coordonarea între sectoarele dintre statele membre, în 15 septembrie Comisia Europeană a adoptat o comunicare care reunește problemele cheie și răspunsurile Uh, la această pandemie într-un raport unic, care are trei obiective principale. În primul rând, pentru a, uh, de a prezenta mm, rezultatele principale ale cooperării europene între statele membre, Comisie și partenerii internaționali cheie. Printre acestea, toate statele membre vor avea acces la cele mai uh, recente date științifice prin agenții europene, cum ar fi Centrul European de Control și Prevenire a Bolilor și uh, Agenția Europeană pentru Medicamente. Acordul uh, cu autorităților, uh, autoritățile din statele membre în legătură cu abordări comune în legătură cu călătoria, cu închiderea școlilor și grupurile de prioritate pentru vaccinare. Cel de-al doilea obiectiv descrie câteva dintre problemele mai largi care includ implicațiile socioeconomice și importanța cooperării transsectoriale. Al treilea obiectiv uh, privește câteva dintre provocările mai specifice, cum ar fi dezvoltarea unui vaccin uh, și a unor antivirale, uh, strategii de vaccinare și de procurare a vaccinelor, susținerea pentru statele terțe și o asigurare a comunicării eficiente cu publicul. Aceste puncte sunt descrise în detaliu în cinci documente de lucru care însoțesc această comunicare a Comisiei. Acest pachet va forma baza discuțiilor la întâlnirea extraordinară a ministrilor de sănătate din Uniunea Europeană în data de 12 octombrie. Pentru a răspunde la, această, la o eventuală pandemie cât de efic- eficient posibil, conlucrăm cu parteneri mondiali cheie. În 11 septembrie am uh, fost gazda unei întâlniri ministeriale în legătură cu uh, o inițiativă general, globală pentru securitatea sănătății cu statele G7 plus Mexic. Am discutat în, în special în legătură cu vaccinarea și asistența statelor terțe. Acest grup a fost de o importanță majoră pentru a asigura schimbul de informații la nivel internațional și coordonarea de la prima apariție a virusului. Acum, în legătură cu vaccinul, săptămâna trecută, EMEA, și știu că veți avea o întâlnire cu directorul executiv al EMEA, a publicat opinii pozitive care recomandă să se, gar- să se garanteze autorizare comunitară pentru două vaccine uh, pentru gripă. Directorul MEA, domnul Longren, uh, vi se va adresa peste puțin timp și va putea să vă răspundă la întrebări mai specifice. Pot să confirm că Comisia este în ultimele stadii ale, stadii ale finalizării autorizărilor pentru aceste vaccinuri. Mai mult, Comisia a înaintat recomandări și linii directoare în legătură cu strategiile de vaccinare. Aceste recomandări au fost aprobate de către Comitetul de Securitate Sanitară. Domnule președinte, stimați deputați, efectele pandemiei de H1N1 au fost relativ limitate până acum. Cu toate acestea, trebuie să fim pregătiți la maximum atunci când avem de-a face cu un virus al gripei nou. Știm din trecut că acești virus pot să, fie, să aibă o evoluție neprevăzută. Atunci când ne-am întâlnit în data de 11 septembrie cu partenerii internaționali și cu Organizația Mondială a Sănătății, îmi aduc aminte foarte clar ceea ce a spus un expert al OMS. Nimeni nu poate să fie sigur cum va evolua acest virus. Poate să rămână în stadiul de acum sau poate să devină mai grav, în care caz trebuie să fim pregătiți. Uh, suntem bine pregătiți acum, dar trebuie să rămânem vigilenți pe, acum că se apropie sezonul iernii și trebuie să ne apropie, uh, asigurăm că cetățenii noștri sunt protejați de această amenințare și că vom continua să reacționăm rapid. Și sper că voi putea conta pe susținerea Parlamentului European și pe susținerea Comisiei dumneavoastră în special. Vă mulțumesc! Vă mulțumim, doamnă comisar, pentru această intervenție. Vă mulțumim pentru eforturile de puse alături de membrii Comisiei uh, și alături de statele membre în ceea ce privește pregătirea acestei lupte de contracarare a epidemiei uh, de gripă H1N1. Nu ne permitem, nu ne putem permite ca această gripă să iasă de sub control. Am auzit uh, toate etapele planului dumneavoastră de contracarare bineînțeles, puteți adresa uh, întrebări, uh, îi puteți adresa întrebări doamnei uh, comisar. De asemenea, în ceea ce privește vaccinurile, acestea sunt disponibile. Bineînțeles, fiecare decide dacă se va lăsa vaccinat sau nu. În orice caz, experții ne recomandă vaccinarea. Domnul Lize mai întâi de toate. Vă mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc, doamnă comisar, pentru prezentarea deosebit de coerentă. Este important faptul că membrii comisiei ajută statele membre și asta deoarece avem de-a face cu o pandemie acum. Niciun om uh, nu ar înțelege uh, nu ne-ar înțelege dacă am avea o serie de strategii la nivel național. Avem nevoie de coerență, prin urmare. Vă mulțumesc pentru recomandarea referitoare la închiderea școlilor. Am purtat discuții cu o serie de state membre. Vă pot oferi un exemplu din Brazilia, uh, statul uh, din care, după, în care, după informațiile mele, uh, este statul în care au avut loc cele mai multe decese, decese cauzate de această epidemie. Timp de trei săptămâni în Brazilia școlile au fost înschise, închise, însă copiii s-au întâlnit în afara școlii, pe la supermarketuri, etc. Și, prin urmare, copiii nu au putut să învețe, nu au avut ocazia să învețe toate măsurile de igienă necesare pentru pentru oprirea acestei pandemii. În ceea ce privește vaccinurile, am înțeles că Uh, toate grup, uh, grupurile de populație pot fi vaccinate, indiferent de vârstă. În ultima ședință a, a acestei comisii, doamna Iaca ne-a prezentat o serie de teste făcute pe aceste vaccinuri, dar acele teste au fost făcute pe pacienți maturi, adulți. Însă, din câte știu eu, aceste vaccinuri sunt permise sau pot fi folosite și în cazul copiilor. Mi-ar plăcea să aflu mai multe detalii în acest sens, pentru că am, am aflat o serie de informații de dreptul ciudate. Unii miniștri ai sănătății spuneau că tinerii ar trebui să fie vaccinați doar în timpul primăverii, nu știu ce se întâmplă aici. A doua întrebare se referă la medicamentele antivirale. Se pare că Tamiflu în formă lichidă, în sub formă de sirop, nu se află, nu există în cantități uh, suficiente în momentul de față, iar acest uh, sipo- sirop ar trebui să fie administrat uh, în special copiilor. Vreau să aflu care este situația, pentru că mi se pare o temă foarte importantă. În ceea ce privește certificarea vaccinurilor și a medicamentelor, se pare că domnul Verhoeven este responsabil. În momentul de față ar trebui să ne gândim dacă situația asta ar trebui să, să fie păstrată și pe viitor. Domnul Barroso încearcă acum să-și formeze o nouă comisie și tocmai de aceea dați-mi voie, doamnă comisar, să vă întreb dacă din experiența avută în anii trecuți nu credeți că comisarul uh, responsabil pentru sănătate ar trebui să se ocupe și de această autorizare a vaccinurilor. Vă mulțumim, domnule Rize. Permiteți-mi să-l salut pe domnul Thomas Lundgren, care este directorul executiv al uh, Agenției Europene pentru Medicamente. El ni s-a alăturat deja. Uh, Uh, colegii care au întrebări cât se poate de, de specifice pe care doresc să îi le adreseze domnului Lengren o pot face în uh, cursul după amiezii. Doamna Beret. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Nu uh, e rău că vom avea o discuție cu domnul Löngren mai târziu privind procedurile de autorizare. Uh, așa că nu o să intru în detaliile legate de politicile legate de activitatea farmaceutică. Doamnă comisar Vasiliu, când vă ascult, când vă ascult pe noastră, sunt impresionată. Problemele încep când mă întorc acasă sau când mă duc în altă țară a Uniunii Europene. Atunci mai schimb părerea. Când vorbiți de toate aceste întâlniri, cele 30 de conferințe audiovizuale, sigur că participanții la acestea sunt foarte bine informați Restul, haideți să spunem pe șleau, nu sunt așa de bine informați și am patru criterii care mi se pare că lipsește și am mai spus acest lucru și când doamna Jacobs a fost aici, adică informare, precauție, pregătire și consiliere. Mai întâi informarea. Uh, mi se pare foarte interesant că în unele state membre era câte un pic de informație, nu, nu coerentă, nu aceeași cantitate, nu peste tot, uh, în orice școală, în orice universitate. Uh, sau în orice birou administrativ, oamenii nu știu exact ce ar trebui să facă, dacă ar trebui să strângă mâinile sau nu, dacă, ar, dacă e bine și pot să se sărute sau nu, sau să evite să meargă cu metrou și așa mai departe. Și dacă nu ar trebui să ia metrou, atunci ce să facă? Deci, informații simple, asta trebuie să rezulte din astfel de întâlniri. Apoi, în ce privește precauțiile care trebuie luate. M-am uimit foarte mult să văd că la începutul noului an școlar, după tradiția din fiecare stat membru, fie la sfârșitul lui august, fie la începutul lui septembrie, în... am fost surprins așadar că nu era material de dezinfectare peste tot, la orice școală, la orice intrare și mai departe. Uh, și că oamenilor nu se spunea, de fiecare dată când intri într-o sală sau ești, trebuie să-ți dezinfectezi mâinile. După aceea, ce faci? Tușești, nu tușești? Sigur, aceste informații s-au publicat în unele ziare, dar asta nu e suficient, pentru că asta nu înseamnă să ai măsuri de precauție reale. Și oricum, toate aceste echipamente nu există peste tot și așadar uh, principiul precauției nu este respectat. După aceea, ajungem la partea de pregătire și consiliere. Pregătirea știm ce înseamnă. Astăzi uh, a fost foarte mult entuziasm, aici sunt foarte mulți membri noi, uh, e bine că sunt entuziasm și am votat bugetul pentru ca să existe fonduri să se cumpere materiale antivirale, vaccinuri, Știm cu toții că asta nu e responsabilitatea Uniunii Europene și n-ar trebui să o punem în buget, dar totuși am votat-o. Și haideți să spunem din nou că aceasta este responsabilitatea statelor membre. Sunt ele pregătite pentru asta și dacă nu sunt pregătite, de ce nu sunt pregătite? Și uh, uh, am putea să știm, uh, doamnă Vasiliu, am putea să avem o imagine a calendarului în care fiecare stat membru ar putea oferi câte locuri în spitale, ce cantitate de uh, material uh, antiviral, uh, ce număr de vaccinuri și așa mai departe. Și asta este pregătirea. Apoi în ce privește consilierea. De ce nu putem să le spunem oamenilor ce ar trebui să facă? Pentru că oamenii nu știu ce să facă, dacă să se vaccineze deja sau nu. Trebuie să li se spună acest lucru, trebuie să fie conciliați în fiecare stat, pentru că oamenii nu știu ce să facă. Și mai târziu vom discuta cu domnul Lundgren ce fel de materiale vom avea, dar asta nu e suficient. Trebuie făcut o activitate de informare. Puteți să fiți de ajutor în această chestiune. Mulțumesc. Președintele, doriți deja să răspundeți? Doamna Vasiliu, da. Sunt de acord cu dumneavoastră că responsabilitatea noastră este să ne asigurăm că toate statele membre au aceeași informație, aceleași uh, sfaturi și aceleași indicații uh, primite de la noi și că există o modalitate uniformă de a comunica toate aceste lucruri publicului. Dar știți foarte bine că dacă încerc să fac mai mult decât asta și să încep să pun întrebări ministrilor să întreb ce ați făcut uh, în legătură cu problema asta sau cealaltă, toți m-ar acuza că mă amestec în uh, sfera lor de activitate și unde n-ar trebui să mă amestec. Deci poziția mea este foarte delicată. Noi încercăm să dăm toate informațiile necesare, suntem de acord uh, asupra unor documente care ar trebui comunicate publicului în legătură cu închiderea școlilor, Uh, sfaturile care trebuie date celor care călătoresc. Toate aceste lucruri au fost agrate. Dar în cele din urmă, ministrii sănătății din statele membre sunt cei care aplică aceste lucruri și depinde de ei și de voința lor dacă urmează sau nu aceste directive, aceste sfaturi. Apoi, creșterea gradului de conștientizare. Acum când călătoresc într-un stat membru sau altul, oamenii mă întreabă da, e realmente serioasă această gripă pentru că nu mai vorbește nimeni despre ea. Poate n-ar trebui să ne preocupe atât de mult. Și de aceea fac presiune asupra ministrilor sănătății să rămână vigilenți. Trebuie să fim pregătiți. Poate la final vom fi acuzați că am făcut mai mult decât trebuia să facem. Dar mai bine să fim acuzați că am făcut prea mult decât avem uh, niște evoluții extrem de grave și o situație foarte gravă pentru care să nu fim pregătiți. E adevărat. Am avut peste 30 de videoconferințe cu reprezentanții statelor membre. Am fost de acord în legătură cu multe probleme, dar după aceea, cum am spus, depinde de ministrii sănătății să aplice ceea ce s-a hotărât. Președintele, vreți să răspundeți și la prima întrebare a domnului Lize? Nu? Corin Lopaj atunci. Doamna comisar, înțeleg foarte bine toate întrebările dificile pe care, toate problemele dificile pe care le ridică subsidiaritatea. Și așa cum spunea colegul Lize mai devreme, am ascultat-o pe doamna Iacab acum câteva săptămâni, care ne-a spus foarte clar faptul că vaccinul atunci când va fi disponibil și dacă îi se va da autorizația, va fi destinat adulților uh, în stare bună de sănătate și că vaccinurile pentru copii și pentru persoane cu deficiențe imunitare, cu astm și așa mai departe, deci toate aceste persoane nu erau vizate pentru că studiile asupra efectelor secundare ale vaccinului nu vor debuta decât în octombrie, după ce primele vaccinuri vor fi fost deja puse în circulație. Eu aș vrea să știu dacă asta este poziția care a fost efectiv adoptată de comisie sau nu, pentru că trebuie să spun că sunt un pic uimită și nu prea înțeleg faptul că în unele state se spune că începem cu copiii și cu persoanele fragile, în timp ce poziția doamnei Iacab a fost exact una contrară. Așadar, n-am înțeles nimic din ce ne-a spus. Asta e prima întrebare. A doua întrebare Uh, care a fost pusă de colega noastră, doamna Rivazi, și la care revin și eu, este legată de compoziția acestui vaccin și al adjuvanților săi. E o uh, întrebare foarte tehnică, poate domnul director ne va poate răspunde imediat, dar e o întrebare importantă. Trebuie să știm cum se fabrică efectiv aceste vaccinuri, care sunt adjuvanții care se folosesc, dacă există în aceste vaccinuri uh, sau nu aluminiu, uh, sau uh, urme de alte metale, pentru că au mai fost evocate și alte substanțe metalice, pentru ca să știm dacă nu cumva inconvenientele acestui vaccin ar putea la un să depășească beneficiile. Și asta e o întrebare pe care și-o pun mulți dintre concetățenii noștri și de aceea am permit să o repet și eu. Întrebări foarte bune pentru doamna comisar. Uh, Așadar, haideți să mai avem alte câteva întrebări înainte ca doamna comisar să răspundă. François Grostet. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, doamnă comisar. Întotdeauna ne bucurăm să vă avem alături de noi la Comisia Envi și nu e prima dată când vorbim de această gripă H1N1. Și sunt unele întrebări care, pe care le-am, dar care, la care ar trebui să răspundă directorul Agenției Europene a Medicamentului și de aceea, pentru noastră, o să mă refer la problema uh, prevenirii pentru că, și comunicării pentru prevenire. Pentru că și în state în care s-a făcut o bună comunicare există încă o confuzie totală. Mai întâi, confuzie între gripa sezonieră și gripa H1N1, pur și simplu pentru că uh, unii dintre concetățenii noștri îi spun gripa sezonieră nu e așa de serioasă, nu e așa de periculoasă, sunt câteva decese în fiecare an, dar totuși. Și dacă și gripa H1N1 e la fel, atunci de ce tot uh, se exagerează atât cu ea? Uh, asta mi se pare o chestiune periculoasă, dat fiind, uh, date fiind informațiile pe care le avem. Acest virus nou este imprevizibil, nu prea se știe cum va evolua de la o zi la alta și de aceea este important să existe un sistem de prevenire pus în practică. Și aș vrea să știu, doamnă comisar, cum gândiți să reacționați mai bine la această situație, mai ales că există polemici, mai ales asupra adjuvanților folosiți în fabricarea vaccinului? Poate domnul director ne va răspunde la această întrebare. Polemică stârnită de unii medici care au spus că n-au nicio intenție să se vaccineze și de asemenea pentru că se discută de uh, grupe de populație care trebuie vaccinate cu prioritate. Deci cum vreți ca uh, Uh, cetățenii să aibă o idee clară când aud astfel de comentarii din partea unor medici care spun că nu se vor vaccina pentru că nu consideră vaccinul util. Deci sunt informații care, din punctul meu de vedere, sunt foarte periculoase pentru că dacă din nefericire, și sigur nu dorim asta, dar dacă din, Doamne ferește, uh, în iarnă o să avem o pandemie gravă, cu o evoluție ieșită de sub control a virusului și ajungem la decese nenumărate, atunci poate că ar, va fi deja prea târziu să ne mai ocupăm de uh, chestiunea asta. Frances, și încă un vorbitor din Franța, Michel Rivezi. Doamna Michel Rivezi, mulțumesc, ă, domnule președinte. Eu am o serie întreagă de întrebări. Prima se referă la autorizări. Sunt surprinsă că, în fine, uh, că, în fine, Ministerul Industriei decide asupra unui vaccin care are totuși treabă cu sănătatea. Deci sper că mâine, totuși, Comisarul de Sănătate va fi cel care va lua decizia. Apoi, când mă uit la documentele Agenției Europene a Medicamentului, Uh, văd că nu există date clinice privind situația copiilor și a femeilor uh, însărcinate. Toate datele pe care le avem se referă, uh, sunt de fapt o extrapolare a ceea ce se numește structura. Cu alte cuvinte, s-a folosit acest vaccin H1N1 și s-au făcut niște experimente și se spune dacă uh, Uh, funcționează și uh, la uh, un virus ar trebui să funcționeze și asupra celuilalt. Deci asta e doar o extrapolare. În al doilea rând, documentul care ne-a fost furnizat spune că pentru copiii sub 3 ani nu există date prea puține date între 10 și 17 ani și din nou nu sunt niciun fel de date privind femeile însărcinate și când vedem care sunt grupurile critice de populație, se vorbește de copii cu probleme de astm și așa mai departe și femei însărcinate. Deci mi se pare că e o contradicție între faptul că pe de o parte se dă autorizația și pe de altă parte nu există date tocmai pe aceste grupuri de risc. În al doilea rând, ieri, dacă tot vorbim de responsabilitate, ieri m-am întâlnit cu reprezentanții laboratorului Novartis care e în curs de a da autorizările. Și la întrebarea cine va fi responsabil dacă se vor observa efecte secundare după vaccinare, mi s-a spus că laboratoarele nu vor fi responsabile decât pentru calitatea efectivă a vaccinului Agenția Europeană a Medicamentului dă autorizație, la fel ca și comisarul, și statele membre vor fi cele responsabile de utilizarea vaccinului. Deci întrebarea mea este dacă eu mâine mă vaccinez și sufer de boala Guillain-Barré, care este o boală neurologică, eu împotriva cui mă voi uh, plânge? A guvernului meu, a Agenției Europene a Medicamentului, a Comisiei Europene? Cine va fi responsabil? Și n-aș vrea să avem aceeași situație ca în Statele Unite, unde laboratoarele au obținut practic o imunitate juridică și nu mai au niciun fel de responsabilitate. Nu trebuie să avem același sistem în Europa. Laboratoarele au responsabilitate. Și ultimul lucru pe care aș vrea să-l semnalez se referă la ce s-a întâmplat la laboratorul Baxter. Anii, în anii trecuți ei au făcut un vaccin care a ucis persoane în Cehia și Slovacia, în Austria, există acum un proces în justiție. Ei au amestecat uh, doi viruși și uh, acești viruși din vaccin au provocat moartea unor persoane. Întrebarea pe care vă pun, uh, doamnă comisar, este ce fiabilitate se poate avea în ce privește protocoalele de securitate ale laboratoarelor? Și o ultimă întrebare, ce veți face pentru ca în protocolul referitor la farmacovigilență să avem experți independenți care să verifice evoluția vaccinului, evoluția persoanelor vaccinate, vaccinate ca să avem un studiu realmente independent și nu unul finanțat de laboratoarele farmaceutice care chiar au făcut vaccinul. Președintele, mulțumesc. Doamna comisar, aveți cuvântul. Dați-mi voie, sper că vă reuși să răspund la toate întrebările. Dacă vaccinul este sigur pentru copii și femei gravide. Sigur, veți avea o discuție cu o persoană care e mult mai pricepută decât mine la aceste chestiuni și va putea răspunde mai tehnic, dar vă spun ce știu eu. Știu că Agenția Europeană a Medicamentului, atunci când și-a publicat propria opinie științifică, a spus că nu are niciun motiv să creadă că acest vaccin ar fi nesigur pentru copii și pentru femei însărcinate. Până acum a avut aproximativ 9000 de teste clinice și au cerut de asemenea Uh, companiilor farmaceutice uh, vizate să își continue uh, testele clinice până ajung cel puțin la cifra de 8.000 de teste, punând accent pe cazuri de copii și de femei gravide. Și ei cred că pentru că modelul de producție al vaccinului pentru gripă a fost cam același în ultimii 20 de ani, au motive să creadă că acest vaccin individual nu se va comporta, nu se va manifesta într-un mod diferit de cel în care s-au manifestat uh, vaccinurile anterioare. Dar, sigur, directiva, de, uh, de, uh, regulile de farmacovigilență ale Agenției Europene a Medicamentului sunt foarte stricte în această chestiune și autoritatea competentă de autorizare din uh, statul, de fiecare stat membru are datoria să raporteze fiecare uh, efect secundar individual de care uh, ei uh, află și uh, Agenția Europeană a Medicamentului va urmări de asemenea îndeaproape această situație. Astfel încât, în cazul în care sunt dovezi referitoare la efecte secundare, Agenția Europeană a Medicamentului își poate schimba opinia uh, științifică. Și evident, autorizarea de comercializare va fi de asemenea schimbată corespunzător odată ce acest lucru va deveni necesar. În ce privește gripa de sezon, Păi, aceasta e totuși o problemă serioasă. Nu cred că sunt de acord cu nimeni care spune că nu e o problemă serioasă, din moment ce aceasta ucide între 250 de mii și 2500 uh, uh, și 5000 de oameni pe an. Și nu ar trebui să subestimăm gravitatea și uh, pericolul reprezentat chiar și de această gripă Uh, chiar dacă rata de decese e uh, similară cu cea a gripei uh, clasice, gripei tradiționale. În ce privește modul în care comunicăm cu publicul, sunt de acord, asta este lucrul cel mai important și în noua noastră comunicare, în documentul de lucru pe care l-am pregătit pe această temă, am spus că pe 12 octombrie, când vom discuta această problemă cu ministrii sănătății, vom, am, vom propune să stabilim o zi anume în care să comunicăm cu toate cele 27 de state membre aceleași mesaje privind uh, uh, nevoia de vaccinare, mesaje către public. Asta cred că va oferi o comunicare uniformă cu condiția evident ca ministrii sănătății din statele membre să fie de acord cu această propunere, cu această sugestie. Cred că asta e tot. Președintele, mulțumesc foarte mult, Thomas Humar. Ja, Herr Vorsitzender, vielen Dank. Vă mulțumesc, domnule președinte. Înainte de toate, dați-mi voie să-i fac, doamnei comisar, un uh, compliment. Și, de asemenea, complimentul se adresează și Agenției Europene pentru Medicamente v-ați descurcat foarte bine și dacă v-ați confruntat cu, cu probleme, ați reușit să le depășiți și a, cu siguranță data viitoare vă veți descurca mult mai bine. În ceea ce privește efectele secundare, acestea vor deveni evidente după ce cel puțin un milion de oameni vor fi uh, vaccinate. Vaccinați. În Germania Uh, statul este responsabil pentru toate cazurile în care efectele secundare apar. Uh, să sperăm că statele membre nu vor lăsa baltă cetățenii. Am înțeles că vaccinul conține anumite substanțe metalice. Vă întreb uh, când vom obține un vaccin care să nu conțină astfel de, de metale. În Statele Unite ale Americii se pare că acest, acest vaccin a fost deja descoperit. Dar, oricum, vaccinul va trebui să, fie, să evolueze odată sau în același timp cu boala. În ceea ce privește campania de conștientizare, cred că Comisia ar putea să depună un efort mai susținut. Ar putea să folosească un, un moto sau sloganuri pe care să pe care oamenii să le poată vedea peste tot uh, și uh, care să le capteze atenția. În uh, Bulgaria există o serie de posturi de grăniceri în care se cer din partea călătorilor un fel de declarație conform căreia călătorul nu este bolnav de gripă porcină. Uh, cei care nu accepte să semneze o astfel de declarație, trebuie să plătească o amendă de 80 de euro. Uh, se, se va rezolva vreodată situația aceasta? Domnul președinte, doamna Paranova din uh, Bulgaria va lua cuvântul și ne va clarifica situația. Vă mulțumesc, doamna comisar. Am fost foarte impresionată de abordarea dumneavoastră pentru că nu este prima dată când purtăm o discuție de spre o epidemie sau pandemie de gripă. Prima dată am discutat despre gripa aviară, acum este gripa porcină, sperăm că a treia gripă nu va fi o gripă a peștilor, dar mă bucur că aveți o abordare practică și nu vă panicați. Este clar din ceea ce ați prezentat că o morbi, că a, uh, gripa A are, nu are o morbiditate și mortalitate mai mare ca și gripa sezonieră. Cu toate acestea, propuneți o mm, serie de măsuri pentru cooperare și coordonare cu statele membre. Aceasta mi se pare o abordare corectă, pentru că nu cred că rolul principal al comisiei este să educe oamenii cum trebuie să facă duș sau să-și schimbe hainele în secolul 21. Considerați că a, aveți suficientă încredere în acest vaccin care a beneficiat de o autorizare accelerată și care va beneficia de măsuri speciale de farmacovigilență. Aceasta va fi întrebarea principală. De fapt, femeile însărcinate și cei care suferă de astm nu au, nu au voie să fie vaccinați. Întrebarea mea este următoarea. Știind faptul că majorit- că sunt afectați în special cei cu probleme de sănătate prealabile. În același timp, aceste persoane sunt excluse de pe lista celor care vor fi vaccinați. Credeți că uh, riscul acestui vaccin a fost evaluat concret sau nu? Uh, credeți că este oportună mai degrabă o campanie de conștientizare sau combinare și diseminare informațiilor? în legătură cu această gripă A și felul în care suntem pregătiți? Well, uh, as, uh, Antonia has not... Mulțumesc. După cum, de vreme ce întrebarea pentru Bulgaria nu a, fost, nu a primit răspuns, voi da eu un răspuns. Serviciile mele m-au informat în legătură cu această chestiune a certificării la frontieră, unde trebuie să declari Eh, dacă ești infectat sau nu cu această gripă. Eh, se spune că nu este o politică oficială a guvernului, este vorba de anumiți indivizi de la frontieră care au luat această inițiativă. Eh, mă întrebați dacă am încredere în siguranța acestui vaccin. Eu Pot să spun doar că am încredere în agențiile noastre. Altfel, de ce am avea agenții științifice care să ne consilieze? Am încredere în agențiile noastre, Agenția Europeană a Medicamentului, și dacă acest, agențiile noastre ne spun că vaccinul este sigur, am încredere în ele. Știind implicațiile pe care le poate avea vaccinarea asupra unei persoane care are deja sau implicațiile nevaccinării unei persoane cu probleme de sănătate prealabile și dacă cântărești uh, beneficiile și riscurile, eu cred că beneficiile sunt mai importante decât riscurile. Bineînțeles că în final medicul personal va da Uh, verdictul dacă un pacient sau o persoană trebuie să fie vaccinată sau nu, dar în acest caz mi se pare că beneficiile sunt superioare riscurilor. Înainte uh, a existat o întrebare la care nu am răspuns. Cine are responsabilitatea dacă ceva nu merge bine? În primul rând este responsabilitatea producătorului. Este, există o regulă generală că producătorul are responsabilitatea generală. În al doilea rând, uh, medicul care a consiliat vaccinarea respectivă și, bineînțeles, guvernul național care a acordat autorizarea de punere pe piață a acelui medicament sau vaccin în statul respectiv. Există trei niveluri de responsabilitate în legătură cu un vaccin care să nu conține metale. Nu pot să vă răspund deocamdată la această întrebare. Poate o veți putea pune reprezentantului Agenției Europene a Medicamentului. Acum are cuvântul Filip Juvin. Mulțumesc, domnule președinte, doamna comisar. Am uh, mai multe întrebări. În prezentarea dumneavoastră ați spus că mortalitatea gripei A nu este mai mare decât cea datorată gripei sezoniere. Am luat notă de această informație pentru că uh, o anumită parte a publicului și a oamenilor de știință în lunile, lunile iunie-iulie vehiculau anumite cifre uh, care uh, spuneau că mortalitatea ar putea să fie de patru ori mai mare decât cea a gripei sezoniere. Acest lucru mi se pare important pentru că ar fi vorba de un număr de patru ori mai mare de decesuri în Uniunea Europeană, dacă este vorba de cifre reale. Bineînțeles că cunoașterile științifice evoluează rapid și că datele din iunie nu mai sunt aceleași din septembrie sau octombrie, și trebuie să ne adaptăm la acestea. Dar prima mea întrebare este dacă v-am înțeles bine, specialiștii au făcut o analiză uh, care la un moment dat spunea că mortalitatea gripei A este de patru ori mai mare decât cea a gripei sezoniere. În al doilea rând, uh, mi se pare că este imposibil să, cei or, să ceri oricui să uh, elaboreze un vaccin fără efecte secundare. Întotdeauna există efecte secundare. Întrebarea este dacă raportul beneficii-riscuri este pozitiv, pentru că întotdeauna vor exista efecte secundare. Și uh, există cazurile care uh, afectează pe cei cu boala Guillain-Barré în cazul gripe, vaccinului pentru gripa sezonieră. Uh, însă, în general, riscurile sunt destul de reduse. Uh, oricum, este foarte dificil să cer cuiva să elaboreze un vaccin cu foarte puține sau fără efecte secundare, pentru că este nevoie de o analiză pe foarte mulți pacienți pentru a determina aceste efecte secundare ulterior. De asemenea, Uh, s-a spus că anumite state europene au cumpărat vaccinuri în masă și altele nu. Uh, care, aș dori să vă întreb care este stadiul achiziționării acestui vaccin în Statele Uniunii, dacă riscăm să ne uh, găsim într-o situație în care unele state ale Uniunii ar, fi, ar rămâne fără vaccin și altele l-ar avea și cum se poate asigura o echitabilitate, pentru că uh, am vorbit deja despre statele din afara Uniunii care nu au dobândit încă acest vaccin. Aș pune uh, problema statelor din interiorul Uniunii care nu au, ar avea stocuri suficiente din acest vaccin. Cum le veți putea ajuta pe acestea? Vă mulțumesc. Acum, domnul Salvatore Tatarele are cuvântul. Domnul președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, vă mulțumesc, doamna comisar, că ați venit astăzi pentru acest schimb de opinii și vă mulțumesc pentru informațiile prețioase pe care ni le-ați dat în legătură cu situația actuală și măsurile de prevenție a unei eventuale pandemii de gripă A. Din ceea ce ne-ați spus, am înțeles că opinia dumneavoastră este că situația este sub control cu toate că sunteți de părere că situația s-ar putea să se înrăutățească. În ultimii 10 ani, uh, apariția SARS, apariția gripei aviare și apariția gripei H1N1 au subliniat faptul, au arătat faptul că anumiți patogeni se pot, pot să se pot să treacă de la animale la oameni și de la oameni la animale. Este posibil ca oamenii să se devină infectați și să transmită mai departe această infecție. După 10 ani, trebuie să ne dăm seama că nu avem echipamente suficiente pentru a evita pierderile de vieți umane uh, și nici pierderile de vieți în rândul animalelor. Uh, eu aș dori să vă întreb cum ar putea să se facă o integrare, o abordare integrată a supravegherii bolilor animalelor, pentru că trebuie să ne gândim și la mediu. Trebuie să putem să rezolvăm această problemă. Bineînțeles că va fi costisitor, avem cifre, 75% din epidemiile din ultimii 60 de ani au fost uh, s-au datorat patogenilor care au trecut de la o specie la alta. În ultimii ani, econo- efectele economice au fost de uh, au fost de, au dus la o pierdere de în jur de 140 de miliarde de euro. Știm că există repercusiuni asupra comerțului, restricții pentru circulație, um, uciderile, în, sacrificarea în masă a foarte multe animale, schimbări în dieta uh, cetățenilor, cum s-a văzut în cazul uh, epidemiilor de gripă aviară sau în cazul uh, encefalopatiei spongiforme. V-aș cere acum să găsim o soluție care să promoveze uh, colaborarea constantă între medicina veterinară și umană pentru a avea un sistem eficient și credibil la nivel global care să ajute la, sănătă- la păstrarea sănătății umane și să susțină și comerțul mondial, să existe un mecanism care să identifice sursele unor noi eh, tipuri de patogeni. Eh, ar trebui să avem și măsuri pentru acele domenii care sunt cel mai expuse și în al treilea rând trebuie să avem măsuri de biosecuritate pentru a opri eh, răspândirea bolii între zonele de creștere a animalelor. De asemenea, accesul la date pentru a gestiona acest schimb este extrem de important. De asemenea, trebuie să consolidăm cooperarea între centrele de excelență pentru sănătatea animalelor și a oamenilor și să avem o abordare multidisciplinară care să ne dea o guvernanță eficientă pentru întregul sistem. Deci, în general, cred că trebuie să lucrăm pe planul prevenirii decât să încercăm să uh, întreprindem eforturi după ce a apărut uh, deja boala. Vă mulțumesc foarte mult. Ați, uh, ar, urmează doamna Tatiana Sarova. Vă mulțumesc, doamna comisar, pentru această informare. Uh, și eu cred că nu trebuie să învățăm pe oameni să se spele și să, să schimbe hainele, dar uh, cred că în această situație ar trebui să le amintim să, facă, să se spele mult mai des pe mâini și n am putut să nu remarc că în timpul, că în timpul uh, discursului colegei Dagmar Uh, colegii notri translatori au folosit uh, uh, erveelele dezinfectante atunci când doamna dagmar vorbea despre importana informării oamenilor i importana insistării asupra faptului că trebuie să se folosească aceste erveele dezinfectani i alte lucruri. aa că eu zic că insistena și uh, claritatea informației foarte importantă. Um, atunci când am discutat cu Ministrul Sănătății din România despre situația de la noi, um, l-am și întrebat uh, care crede că sunt zonele cele mai expuse uh, și mi-a spus că aeroportul și avionul. Aveți în vedere măsuri mai concrete pentru aeroportul și avioane? Pentru că în momentul de față nu există asemenea măsuri sunt doar uh, cele pe care le luăm fiecare în parte și cred că nu e suficient. vă mulțumesc. Mhm. well i have enough stuff to reply to. Now, regard... Ah, dați-mi voie să răspund așadar. În ce privește rata de mortalitate, nu știu unde ați văzut uh, această informație că ar fi o rată de mortalitate de patru ori mai mare pentru H1N1 comparat cu gripa sezonieră. Ați spus că ați văzut uh, uh cifrele astea în, în iunie? Din câte mă amintesc eu, nu a fost niciodată situația așa. Dar nu uitați, și ați spus și noastră acest lucru, că informațiile evoluează tot timpul, se schimbă, Acum să nu uităm că avem uh, experiența emisferei sudice, unde uh, se întâmplă foarte multe lucruri și ei ne, ei ne furnizează informații aproape zilnic și urmărim așadar zilnic uh, incidența mortalității, ratele și așa mai departe. Informația pe care o avem acum este că rata de mortalitate este aceeași ca și la gripa sezonieră. Cum am spus, asta se poate schimba în viitor, dar asta e situația acum. Sunt de acord că pentru a judeca dacă, pentru a decide dacă cineva ar trebui să fie uh, vaccinat sau nu, uh, până la urmă asta este o problemă de decizie individuală a pacientului împreu- luată împreună cu uh, medicul său și trebuie, evident, luată decizia în urma unei analize a riscurilor și a beneficiilor. Și cred că este singurul lucru corect și singura atitudine corectă. Apoi, ați spus o întrebare foarte importantă și interesantă în legătură cu disponibilitatea vaccinului în statele membre ale Uniunii. Mi-aduc aminte, chiar și în timpul președinției franceze am discutat problema uh, stocurilor, creierii de stocuri de vaccinuri la nivel european. Și toate statele membre au spus foarte clar că ele preferă să aibă propriile lor stocuri și că nu le place ideea ca Uniunea Europeană să se ocupe de această chestiune în locul lor. Așadar, fiecare ministru trebuie să decidă pentru țara lui câte doze de vaccin va comanda și va stoca. Și avem uh, o diferență foarte mare între uh, țări. Țări, sunt țări care au decis să comande uh, vaccinuri care să acopere întreaga populație, altele numai pentru jumătate, altele pentru 20% din populația lor și avem state membre care nu au astfel de acorduri pregătite, acorduri de precomandă o să lăsăm aceste state membre să fie expuse aceste amenințări de sănătate? Cu siguranță nu. Efortul meu va fi să încerc să coordonez și să ajut aceste state membre ca să aibă o procedură de uh, achiziție publică pentru obținerea acestui vaccin. Și acum suntem pe cale să dezvoltăm această, să pregătim această licitație pentru aproximativ zece state. În același timp, statele membre care au comandat uh, o cantitate destul de mare de doze, gândindu-se că poate foarte curând va apărea o opinie care să spună că o doză e suficientă. Deocamdată Organizația Mondială a Sănătății spune că trebuie două doze. Americanii spun că una e de ajuns pentru că ei nu folosesc adjuvanți. Dar poate că Agenția Europeană a Medicamentului își va revizui în viitor uh, poziția și va spune că e suficientă o doză. Așadar, sunt țări care au comandat cantități mari de vaccin și acum și ele spun că sunt gata să revândă o parte din aceste doze celor care nu au suficiente. Deci și aceste țări participă cumva la acest efort pe care noi îl facem pentru a asigura uh, Uh, dozele de vaccin necesare pentru aceste 10 țări membre de care vorbeam. În ce privește întrebarea foarte interesantă a infectării animalelor, am avut uh, situații cu ferme de porci afectate de H1N1 în Canada, în Australia, în Argentina și acum în Irlanda de Nord. Avem trei ferme porcine în Irlanda de Nord care au fost uh, afectate. Dar încă din mai uh, FAO, OAI și Organizația Mondială a Sănătății au dat o declarație comună în care au afirmat că acest virus nu se transmite de la animal la om. Deci dacă mănânci carne de porc, nu uh, poți lua virusul, nu te afectează în niciun fel și de aceea am făcut o călătorie în China recent și am ridicat această problemă cu autoritățile chineze care se gândeau să impună restricții la importul de carne de porc din cinci state membre și le-am explicat că ele trebuie să-și respecte, autoritățile chineze așadar trebuie să-și respecte uh, acordurile internaționale. China este membra tuturor celor trei organizații de care vorbeam că au dat această declarație că nu se transmite virusul și trebuie să-și respecte așadar obligațiile și Uh, mi-au promis că își vor uh, revizui decizia uh, și că nu va fi vorba de restricții, ci poate de unele certificări, proceduri de certificare adiționale. Dar oricum această decizie va fi revizuită. În ce privește problema transmiterei de la animal la om? Organizăm pe 30 ale lunii o conferință foarte interesantă care se va numi One Health, o singură sănătate. Și vor participa atât medici umani cât și veterinari ca să discute relația, legătura dintre uh, cele două tipuri de infecție virală, animală și umană. Va fi o conferință interesantă și dacă doriți, vă pot oferi detaliile și să participați la această conferință. Președintele, mulțumesc. Avem acum, dăm cuvântul doamnei Esther de la New. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, colegilor uh, anglofoni, aș vrea să le lansez un apel să nu mai vorbim despre swine flu, gripă porcină. Pentru că atâta timp cât uh, se va vorbi de gripă porcină, atunci producătorii noștri de uh, carne de porc vor avea greutăți și o să le dea motiv chinezilor să închidă, uh, să blocheze importurile. Deci haideți să nu mai folosim termenul ăsta ca să nu mai creăm probleme crescătorilor de porci. Apoi, în comunicatul noastră, doamnă comisar, spuneți că Uh, există două categorii de risc. În primul rând, personalul medical. Contrar uh, a ce s-a făcut, de exemplu, în Statele Unite sau, uh, și acolo la New York mai ales, aici poți alege să te vaccinezi sau nu dacă ești lucrător medical. În țara mea constat că foarte puțină lume din acest domeniu s-a vaccinat și, cum spun practicienii, nu toate spitalele au registre din care să se vadă cine s-a vaccinat și cine nu. Și dacă maladia se va extinde, uh, mi s-ar părea important să știe fiecare spital în parte cât din personal este vaccinat și cât nu. După aceea, E ridicol uh, să închidem pe dată, uh, o să avem, uh, eventual o să fim în situație să închidem și școlile și pe altă parte să avem spitale în care foarte mulți infirmieri sau medici nu vor putea să mai lucreze pentru că nu s-au vaccinat. Deci, în contact cu statele membre, doamnă comisar, cum puteți stimula această activitate de vaccinare? Acum începește a doua categorie de risc, femeile gravide. Dumneavoastră ați spus în engleză, nu am niciun motiv să cred că vaccinul va fi periculos, ar fi periculos. Eu am totuși impresia că statele membre au o abordare complet diferită în ce privește diversele grupuri de risc. În țara mea, se spune uh, că nu se face niciun vaccin în primele trei luni de uh, graviditate, în alte țări în primele șase luni. Dar eu cred că e mai puțin periculos vaccinul decât gripa ca atare. Alte țări nu știu ce să facă, uh, de exemplu cu Tamiflu sau cu alte antivirale. Nu știu care e impactul acestui tip de uh, medicamente asupra fătului nenăscut. Și foarte mulți oameni uh, spun uh, că vor să știe dacă există riscuri reale și consecințe posibilitatea unor consecințe negative asupra fătului nenăscut uh, dacă se iau medicamente antivirale. Deci aici nu, e o, nu cer o informație tehnică, ci mă interesează mai mult uh, ideea clarității, pentru că e ușor tot timpul să invoci subsidiaritatea și să arunci mingea în terenul țărilor membre, dar eu cred că uh, în materie de comunicare, Europa trebuie să vorbească cu o singură voce și cred că orice om dintr-o țară europeană e suficient de inteligent să vadă ce fac cei din țara vecină. Și dacă, de exemplu, în uh, Olanda, uh, în primele trei luni uh, este descurajată vaccinarea, în primele trei luni de sarcină și în Germania este exact pe dos, atunci oamenii vor fi confuzați. Așadar, trebuie să transmitem același mesaj în același timp în toată Europa și pentru că uh, acum se transmit a, semnale atât de uh, diferite încât dacă lucrurile devin mai grave, cetățenii nu se mai știe uh, în niciun caz ce să creadă și cum să reacționeze dacă să se vaccineze sau nu. Președintele, mai am două cereri de intervenție. Începem cu cea a domnului Uzeber. Vă mulțumesc, domnule președinte. Doamnă comisar, există diferite medicamente ne? preparate. Ne-ați putea spune în ce măsură sunt acestea eficiente? În al doilea rând, dacă facem o comparație între măsurile de igienă și aceste preparate, care este raportul? Ați spus, ați spus, ați vorbit despre vaccinare. Este aceasta suficientă sau sunt mai degrabă suficiente măsurile igienice? Uh, în al treilea rând, care este competența de care dispuneți dumneavoastră pentru demararea unei campanii de vaccinare? De asemenea, care, sunt, care este puterea dumneavoastră de a aduce la cunoștința statelor membre măsurile acestea minime pe care le pot folosi pentru îmbunătățirea situației? Vă mulțumesc. Domnul Karl Schröder. Yeah, thank you very much. Uh... Vă mulțumesc foarte mult. Dați-mi voie să vă adresez o întrebare legată de unul dintre răspunsurile dumneavoastră. Ați spus că aveți încredere în M- uh, EMEA, însă rolul dumneavoastră este cu totul altul. Dumneavoastră trebuie să analizați uh, uh, riscurile legate de o anumită, de o anumită problemă, uh, Uh, Agenția Europeană pentru Medicamente se ocupă de studi- studierea tulpinilor uh, de virus și etc. Uh, sunt suficiente aceste eforturi sau mai există și alte măsuri care pot fi folosite pentru îmbunătățirea situației? Deci rolul dumneavoastră este acela de a gestiona riscul și de a gestiona consecințele. Prin urmare, când vorbim despre diferitele substanțe uh, conținute de medicamente, uh, nu cred că dumneavoastră trebuie să decideți în ce măsură acestea sunt uh, riscante sau nu. Dumneavoastră nu trebuie să analizați riscul, ci să gestionați consecințele, riscul. Deci haideți să, să fim câte poate de clari în această privință. Let me start by answering... Permiteți-mi să încep prin a răspunde la ultima întrebare. Da, am încredere în Agenția Europeană pentru Medicamente. Asta deoarece știu că evaluează situația. De asemenea, au uh, facilitățile necesare, informațiile, cunoștințele necesare pentru a demara o analiză uh, a, a gradului de siguranță impus de fiecare medicament de, în parte. Tocmai de aceea am creat această agenție. Nu am creat-o pentru a oferi locuri de muncă experților. Cred că avem nevoie de acest pachet uh, științific sau de, acest, uh, de această agenție pentru a-i ajuta pe, uh, pe oameni. Și știu că, că Agenția Europeană pentru Medicamente deja s-a ocupat de studierea substanțelor metalice din acest, aceste vaccinuri, din acest vaccin. Cred că s-a ocupat și de testarea conținutului de mercur. Știu că cu ajutorul Agenției Europene pentru Medicamente și cu ajutorul Centrului European pentru Prevenția și Controlul Bolilor, vom uh, putea să schimbăm orice decizie deja implementată în cazul în care ne dăm seama că această uh, decizie, respectiv măsură, nu este suficientă pentru a depăși situația. În ceea ce privește programele de vaccinare, sunt aceste, acestea necesare sau nu? După părerea mea, fiecare persoană trebuie să decidă pentru sine dacă va fi vaccinat sau nu. Bineînțeles, noi trebuie să oferim sfaturi. Da, sfătuim, îi sfătuim pe cetățenii în funcție de informațiile sau pe baza informațiilor de care dispunem. Să bineînțeles, nu-i putem uh, obliga pe doctori să se lase vaccinați dacă nu-și doresc lucrul acesta. După cum spuneam, uh, la nivelul Uniunii Europene avem, uh, am atins un consens când vine vorba despre grupurile de risc. Acestea uh, sunt practic uh, cele pe care om, OMS le, le menționează deja. Care sunt grupurile de risc? Persoanele care au probleme de sănătate, femeile gravide și uh, cei care lucrează în domeniul sănătății. Așadar, asistenții medicii trebuie să fie vaccinați, după părerea noastră. Însă, bineînțeles, decizia finală va fi luată de către ei înșiși. Dacă nu vor să se lase vaccinați, nu-i putem forța. Da, înțeleg uh, ce doriți să spuneți în momentul în care vorbiți despre semnale diferite uh, transmise de unii și alții. Aceste semnale nu sunt uh, transmise neapărat doar de către miniștrii sănătății, ci o serie de persoane pun în circulație astfel de informații. Și eu am aflat o o mulțime, despre, o mulțime de informații despre o serie de studii făcute în diferite stăți, ă, state, de obicei studii contradictorii. În momentul în care aceste studii sunt uh, publicate, um, cei care le citesc ar putea să fie um, oarecum induși în eroare, să devină confunși. Însă avem experți, experți care se ocupă de um, colectarea tuturor acestor uh, informații, a tuturor acestor studii și uh, de asemenea de evaluarea lor. Spuneam de asemenea că ne gândim la uh, acest aspect al comunicării cu publicul. Acesta va fi una dintre temele puse în discuție la 12, 12 octombrie cu Ministrii Sănătății. Sper din tot sufletul ca aceștia să, aceștia să fie de acord cu publicarea unei uh, comunicări comune în toate cele, state, cele 27 de state membri, membre, cel puțin când vine vorba de temele esențiale. Vă mulțumesc! Domnul președinte, vă mulțumim, doamnă comisar, pentru răspunsurile date. De asemenea, le mulțumim uh, membrilor pentru întrebările întrebările adresate, vedeți cât de interesați suntem de subiect. Cred că cu toții, uh, indiferent de statul pe care îl reprezentăm, trebuie să avem uh, posibilitatea de a lua măsuri de prevenție, de a ne pregăti pentru întâmpinarea și co- combaterea acestei uh, epidemii. Trebuie să avem șansa de a ne vaccina, etc și la 12 octombrie, la întâlnirea, la reuniunea ministrilor sănătății, uh, vom vedea care vor fi deciziile luate. Sperăm că aceste decizii vor fi transmise opiniei publice într-o manieră cât se poate de clară și completă tuturor cetățenilor europeni. Vă mulțumim foarte mult, uh, ar mai fi și altele de discutat uh, cu dumneavoastră, însă deocamdată trebuie să vă mulțumesc foarte mult pentru prezență și trebuie să ne luăm la revedere! Continuăm cu următorul punct de pe ordinea de zi. Urmează acum discuția cu directorul executiv al Agenției Europene pentru Medicamente, domnul Thomas Lengren. Vă rog, domnule Lengren, să veniți la masa prezidiului.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 îl salutăm uh, din nou pe domnul Thomas Lundgren, directorul Agenției Europene pentru Medicamente. Vă mulțumim pentru prezența dumneavoastră. Alături de dumneavoastră uh, îl aveți pe domnul Marco Cavalieri, expert în uh, acest uh, domeniu pe care îl punem în discuție. Dați-mi voie să-l uh, salut de asemenea pe domnul Distico, care este reprezentantul nostru în cadrul Agenției Europene pentru uh, Medicamente. Le din păcate, ceilalți experți care trebuiau să ni se alăture nu au putut veni aici, însă, domnule Lengren să, să trecem acum la subiect. Ați ascultat toată discuția purtată până în momentul de față. Multe dintre întrebări, eh, practic, eh, ar fi fost mai degrabă destinate dumneavoastră, însă acum veți avea ocazia de a clarifica orice neclarități existente. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, stimați deputați, vă mulțumesc pentru această ocazie de a schimba opinii anuale. Este prima mea apariție în fața noii comisii ENVI și uh, sper că voi avea o colaborare la fel de bună cu dumneavoastră precum am avut cu comisia anterioară. Vă voi informa despre realizările din ultimul an și voi privi câteva dintre provocările din următorul an. Acum punem accentul pe pan- pandemia de gripă. Acest, acest subiect dominează uh, discursurile și agenda politicienilor. Uh, uh, EMA și Centrul European pentru Prevenirea și Controlul Bolilor uh, se pregătesc deja de mulți ani pentru o asemenea eventualitate. Agenția și comitetul său au început pregătirea în 2003 și au întocmit uh, liniile directoare pentru industrie în legătură cu dezvoltarea unui vaccin pentru a asigura o revizuire rapidă și o dezvoltare a unui vaccin am fost confruntați cu provocarea de a avea un proces de revizuire științifică care să fie rapid și robust în același timp. Uh, am propus un uh, concept de prototip al vaccinurilor care uh, necesită ca o mare parte a uh, activității științifice să fie făcute în prealabil. Uh, Însă aceste modalități nu pot fi folosite înainte de a se declara o pandemie. Doar după ce uh, tipurile de virus au fost identificate și introduse în vaccin. S-au făcut studii pentru a asigura că procesul de, de producție al acestui vaccin este de o calitate strictă. De asemenea, că vor exista studii pentru a examina siguranța vaccinului și că răspunsul imunitar va duce la producerea de anticorpi la acest virus. Acest uh, studiu al uh, unor vaccinuri uh, inofensive au fost, au fost incluse în teste pe mai mult de 80.000 de persoane pentru a mima efectul unui vaccin. În primul rând în felul în care a fost construit și în al doilea rând în felul în care Uh, este pregătit acest vaccin. De asemenea, se folosește vaccinul pe uh, pacienți care nu aveau uh, protecție sistemică împotriva vaccinului. După ce se identifică tipurile de, vac- de virus, acestea pot fi introduse în vaccin și pot, se poate trece la o, un proces de adoptare rapidă a vaccinului. Este uh, vorba de un proces uh, folosit an de an în dezvoltarea vaccinurilor, vaccinurilor împotriva gripei. Au existat patru vaccinuri aprobate de către comunitate conform acestui proces uh, din 2007. Agenția a, a recomandat aprobarea pentru două tipuri de virus săptămâna trecută la uh, întâlnirea Comitetului Științific al EMEA. Uh, este vorba de două tipuri de vaccin care au folosit acest uh, model de testare testat pe copii și pe adulți. Uh, continuăm să continuăm cu compania Baxter în legătură cu alte uh, imitații de vaccin și astăzi pot să vă spun că am pre- prevăzut o opinie pozitivă în legătură cu aplicarea vaccinului Baxter și vom avea o procedură înscris mâine cu Comisia Științifică, deci sperăm că vom avea o decizie pe vineri cu o opinie pozitivă care să poate fi transferată Comisiei. Și în acest fel să se ia uh, o decizie rapidă în legătură cu aceste două vaccinuri. Uh, o decizie rapidă care va avea loc probabil săptămâna viitoare. Uh, Succesul acestui proces reprezintă o uh, dovadă că sistemul nostru european poate să dea rezultate în colaborare apropiată cu Comisia. Transparența și uh, furnizarea de informații sunt lucruri foarte importante în activitatea agenției noastre. Avem microsituri, site-uri internet unde publicul și personalul medical pot să găsească informații uh, actualizate în toate limbile oficiale ale Uniunii Europene. Am publicat de asemenea un document în legătură cu bazele științifice, în legătură cu epidemia de gripă A. Acest site se va actualiza, uh, bineînțeles, pe măsură ce apar noi informații. De asemenea, ca și în cazul oricăror altui medicament, este important să asigurăm uh, măsurile de urmărire în legătură cu siguranța acestor vaccinuri. Studiile vor examina siguranța vaccinurilor care vor urmări în jur de 9.000 de persoane care să confirme că acest vaccin este sigur. Se vor introduce măsuri și pentru a facilita trasabilitatea pentru ca orice efect secundar să fie atribuit vaccinului uh, aferent uh, și lotului. În uh, comunitatea europeană, companiile care produc vaccinurile colaborează îndeaproape cu autoritățile de sănătate publică. Sistemul european a răspuns bine la provocările de aprobare a acestor vaccine. Este important să avem în vedere faptul că deciziile în legătură cu felul în care se vor folosi aceste vaccinuri, uh, de exemplu campaniile de vaccinare națională, uh, sunt la latitudinea uh, autorităților de sănătate publică în statele membre, nu la nivel european. Vom continua să oferim linii directoare. Aș dori de asemenea să vorbesc despre un alt lucru, un alt subiect care a atras atenția actualei comisii în decembrie 2008. Uh, problema antibioticelor și rezistența la antibiotice. Uh, Agenția Europeană a Medicamentului și Centrul European pentru Prevenirea și Controlul Bolilor au publicat uh, în 17 septembrie 2009 rezultatul unui document de Uh, care a luat 2 ani să fie elaborat uh, și care uh, examinează diferența între infecțiile cauzate de către bacteriile rezistente la antibiotice și dezvoltarea unor noi antibiotice. Aceste concluzii nu sunt încurajatoare și nici surprinzătoare. Se conchide că există o diferență între sarcina de infecții datorate uh, unor bacterii rezistente și dezvoltarea unor noi antibiotice. Uh, niște constatări uh, izbitoare sunt că 25.000 de pacienți mor în Uniunea Europeană datorită infecției cu bacterii rezistente la antibiotice și că rezistența crește în Uniunea Europeană la bacteriile, la anumite bacterii gram negative și acest lucru va duce la costuri și de cel puțin 1,5 miliarde de euro în fiecare an. Rezultatele acestui raport au fost prezentate la o conferință specială organizată de către președinția suedeză în 17 septembrie și au fost transmise și Comisiei Europene. Mi se pare critic ca o strategie europeană și globală să fie dezvoltată pentru a Uh, rezolva această diferență. Uh, agenția noastră și ECDC sunt pregătite să joace un rol în susținerea unei asemenea strategii, dar impulsul trebuie să vină de la nivel politic și uh, sper că președinția suedeză ne va acorda un asemenea stimulent um, poate că se va adopta o rezoluție în acest sens la următorul Consiliu. Bineînțeles că există multe puncte. Deja am auzit câteva dintre întrebările care au fost puse anterior. Poate pot deja să încep să răspund la câteva din aceste întrebări. Vă mulțumim, domnule Lengren, pentru toate aceste informații. Cred că mai întâi de toate îi vom, le vom oferi colegilor uh, care doresc să pună întrebări șansa de a le adresa și mai apoi vom trece la, întrebări, la răspunsuri. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să fiu succintă pentru că deja multe lucruri s-au spus. Cred că lucrul cel mai bun este să avem uh, informații bune venite din surse bune. Așadar, mulțumesc domnului director că este astăzi alături de noi. Cred că e foarte bine că se utilizează o procedură accelerată în ce privește autorizarea uh, comercializării vaccinurilor. Cred că există o urgență, nu trebuie să pierdem timpul, dar e nevoie și de uh, e nevoie să ne gândim dacă această procedură ar trebui să fie folosită și pentru medicamentele generale generaliste, generice, pentru că totuși dacă un medicament are nevoie de autorizație pentru punere pe piață și un medicament nou, atunci e important să-l, să dispunem de el uh, cât mai rapid uh, cu putință. Asta e doar o, o, un gând pe care vreau să vi-l împărtășesc. Apoi, în ce privește dozele, <clears throat> dozaj, dozele de, de vaccin prescrise, uh, după dumneavoastră preconizați o singură doză de vaccin în timp ce multe țări în trecut s-au gândit să comande două doze pe locuitor considerăm că trebuie făcută vaccinarea în două etape, la interval de câteva săptămâni, una de cealaltă. Îmi, imagin că, îmi imaginez că putem folosi uh, solidaritatea internațională pentru a uh, avea numărul suficient de doze, dar pe de altă parte am și întrebarea următoare. Puteți să ne dați uh, indicații în legătură cu uh, faimoșii adjuvanți utilizați în uh, cadrul vaccinurilor acestora? Doamna comisar, uh, a estimat, sigur, că nu există risc zero, dar că vaccinul uh, și efectele lui pozitive par uh, mult mai importante și mai mari decât riscurile care ar veni din prezența adjuvanților în aceste, în aceste vaccinuri. Iată întrebările pe care vreau foarte rapid să vi le adresez, domnule uh, director. Mulțumesc, doamna Grostet, doamna Dagmar Berend. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Uh, urmând ce a spus doamna Grostet și uh, legându-mă de ce au uh, întrebat și alți colegi sunt sigur, domnule Landgren, că noastră veți răspunde în legătură cu procedura. Trebuie să subliniem că procedura de autorizare pentru produse farmaceutice are o bază juridică pe care Parlamentul European s-a pronunțat și asta nu are nicio legătură cu deciziile interne ale companiilor farmaceutice. Deci există o procedură juridică legală uh, și anumite cerințe pe care le-a stabilit Parlamentul European și uh, trebuie subliniat că nu se acceptă niciun fel de risc de sănătate. Puteți să ne spuneți mai multe lucruri despre această procedură accelerată de autorizare care creează oarecare iritare și temeri în rândul publicului și ce, la ce trebuie să ne așteptăm? Va apărea vreun pericol din cauza acestui vaccin? Vor fi efecte secundare mai uh, semnificative uh, decât uh, se întâmplă cu vaccinurile pentru gripa obișnuită? Oamenii vor să știe aceste lucruri și uh, în unele state membre cel puțin se face o distinție între vaccinarea pentru gripa normală și vaccinarea pentru H1N1, ca să nu mai spun gripă porcină, pentru că așa ni s-a cerut de către colega noastră olandeză, ca să nu mai afectăm uh, pe crescătorii de porci. Dar în cele mai multe state membre, uh, oamenii, o parte importantă din oameni cred că n-ar trebui să se vaccineze pentru H1N1 din cauza efectelor secundare. Și uh, în încheiere, începește rezistența antimicrobiană și antibiotică. De fapt, nu prea știu ce să spun, pentru că nu doar eu, ci și alți colegi au tot ridicat această problemă în ultimii 5, 6, 7 ani și Știm că foarte mulți pacienți mor, nu știu dacă e vorba de 25 de mii, dar știm că unele spitale au um, o serie întreagă de bacterii rezistente. Sunt atât de multe încât aceste spitale sunt pe liste negre, sunt unele spitale care trebuie pur și simplu închise din această cauză și în același timp uh, pacienții ar trebui să poată să se informeze în legătură cu bacteriile care există în anumite spitale. Deci știm această situație, dar știm pe de altă parte că uh, dezvoltarea de noi antibiotice nu este interesantă pentru industria farmaceutică, pentru că nu le facem noi aici în Parlament și nici Agenția Europeană a Medicamentului. Industria le face. Eu apreciez foarte mult uh, faptul că dumneavoastră, domnule Lundgren, ca și cetățean suedez, în calitate de cetățean suedez ați uh, lăudat președinția suedeză, dar nu cred că asta e suficient să dai rezoluții tot timpul. Uh, trebuie să vedem uh, ce facem dacă dăm stimulente pentru procedura de autorizare, ce facem? Dăm eventual reduceri de impozite în statele membre? Trebuie să ne asigurăm că industria farmaceutică va primi niște stimulente să dezvolte aceste noi antibiotice, care uh, știm foarte bine că nu aduc profituri uriașe. Deci nu știu, poate aveți anumite vise în legătură cu această chestiune și poate știți cam ce uh, și-ar dori și-ar visa președinția suedeză. Președintele, mulțumesc pentru această întrebare, doamna Pilar Ayuso. Mulțumesc, uh, doamnă președinte. Aș vrea să-i mulțumesc directorul Agenției uh, Europene a Medicamentului. Voi fi foarte succintă și aș vrea să reamintesc una dintre întrebările puse de doamna Rebel privind siguranța vaccinului și garanția că nu vom avea efecte secundare. Știți că foarte mulți lucrători sanitari vor uh, refuza Uh, vaccinul H1N1 pentru că mulți oameni își amintesc de efectele secundare ale uh, vaccinului din 76 când a fost vorba tot de un virus uh, de gripă porcină și mai ales pentru că vedem că vaccinul care e dezvoltat acum e oarecum similar cu acela din 76 și dacă ne gândim la efectele neurologice ale vaccinului din 76, atunci evident că oamenii sunt îngrijorați. Ați testat toate posibile efecte neurologice ale acestui vaccin pentru că uh, asta e o mare îngrijorare. Asta îngrijorează pe multă lume. Și de asemenea vreau să vă întreb uh, ce opinie aveți în legătură cu Uh, vaccinarea copiilor sub 15 ani, pentru că pediatrii au păreri foarte diferite aici. Mulțumesc! Mulțumesc, ați încheiat? Doamna Rivazi. Mulțumesc, doamna președinte, mulțumesc, domnule director, pentru că vă aflați aici. Eu am intrat pe internet, pe site-ul uh, dumneavoastră de internet și am tot căutat acea, acești celebri adjuvanți. Am găsit excipianți, dar n-am găsit adjuvanți. La excipianți uh, se menționează uh, prezența uh, aldeinei, a mercurului, dar nimic în legătură cu adjuvanții. Și m-am dus, m-am adresat la Novartis și mi-au spus că ei nu folosesc aceste substanțe pentru că aluminiul ar putea antrena efecte secundare și atunci folosesc un ulei de, din ficat de rechin. E, foarte bine. Nu o să mai avem prea mulți rechin cu cât ulei va trebui extras, dar ce vom face cu efectele secundare? Dacă ne gândim că în epoca primului război din Golf a mai existat un vaccin care avea această substanță. În al doilea rând, față de compania Baxter. Am primit o plângere care a fost făcută de un jurnalist uh, cu privire la vaccinul care s-a făcut anul trecut. Ați intervenit uh, Agenția Europeană a Medicamentului față de acest vaccin? A fost un ziarist austriac care a atacat în justiție firmele Baxter și Avi Greenhill uh, din cauza unui vaccin care a fost făcut și distribuit în Republica Cehă. În al treilea rând, în ce privește chestionarul de utilizare. Atunci când uh, lucrătorii uh, medicali ne vor vaccina pe noi sau pe copiii noștri și femeile gravide și mai departe. În acest chestionar există o întrebare legată de uh, o eventuală alergie a copiilor la proteine de pui, pentru că acest vaccin a fost cultivat pe proteine de pui. Și în fine, în ce privește strategia, din momentul în care acest vaccin a apărut, adică 24 aprilie 2009, se aplică uh, principiul protecției, că trebuie să evităm pandemia, să spunem că sunt de, acord că acestea au fost niște ipoteze, niște strategii. Acum vedem un recul al epidemiei în Australia și în Argentina. În Australia, există 20 de milioane de persoane, dintre care abia 5% au fost contaminate și au murit câteva sute de oameni. Uh, câteva sute de oameni, câteva sute de decese, prea mult, n-ar fi trebuit să fie, dar totuși nu e vorba de mii. În Argentina, 2,5% din populație a fost contaminată și avem între 4 și 500 de morți nicio legătură cu numărul de decese cauzate de gripa sezonieră. Deci cu acest recul se poate reveni oare la lucru, la o atitudine mai de bun simț, spunând virusul este prezent în, prezent în Europa, în Franța, Franța cred că e cea mai contaminată țară acum, este o gripă complet anodină, deci nu trebuie să intrăm în panică, nu trebuie să facem o vaccinare masivă, la această oră, această vaccinare masivă nu se mai justifică, dar, din contră, în ce privește populațiile de risc, cum ar fi bolnavi cardiovasculari, cu boli respiratoare, respiratorii renale, obezitate, e posibil ca ei să fie vaccinați în acest moment. Și ultima întrebare, la ora actuală, vaccinul uh, pentru gripa sezonieră este un vaccin care nu are adjuvanți vaccinul pentru gripa H1N1 conține adjuvanți. Sanofi vrea să facă un vaccin fără adjuvanți. Deci aș vrea să știu care este părerea dumneavoastră în legătură cu această chestiune. Vaccinul trebuie să aibă sau să nu aibă adjuvanți. Și cred că uh, trebuie să vedem lucrurile mai obiectiv și mai uh, lipsiți de panică. Președintele, domnule Lundgren, vă rog să răspundeți la această primă serie de întrebări. Vă mulțumesc. Mulțumesc foarte mult pentru aceste întrebări. Dați-mi voie să încep uh, încercând să stabilez niște jaloane temporale. Uh, pandemia a început în aprilie anul acesta, deci nu a trecut prea mult timp de atunci. Uh, virusul a fost identificat de către OMS și OMS-ul a declarat pandemie, cred, în mai și în iunie am avut izolat uh, virusul, rădăcina virusului și acesta a fost transmis tuturor laboratorilor farmace- farmaceutice. Deci este evident că nu avem date clinice pentru că acest uh, virus a fost uh, descoperit recent și nu avem suficiente teste clinice. Am avut noroc în Europa pentru că uh, am avem un vaccin care a fost produs cu proceduri robuste, solide, un vaccin care a fost testat cu o rădăcină similară cea a gripei aviare și sigur folosim același tip de date încercând să extrapolăm așadar uh, cunoștințele, informațiile pe care le obținem din aceste teste clinice la noul vaccin pe care îl avem acum. Și este un lucru pe care îl facem în fiecare an, în cazul gripei sezoniere. Deci, n-ar trebui să fie considerat un vaccin complet nou. E mai mult sau mai puțin vorba de un vaccin pentru gripa sezonieră, doar că există o nouă uh, uh, tulpină de virus. Deci trebuie să înțelegem că timpul scurt nu ne-a permis să generăm suficiente date clinice asupra acestei tulpini de virus, tulpini virale. Sigur că se pot face calcule uh, în legătură cu riscul pe care ne-l asumăm prin uh, amânarea uh, scoaterii pe piața acestui uh, vaccin comparativ cu riscul uh, introducerii lui imediate pe piață. Și cred că dacă facem calculele, vedem că este mult mai benefic să scoatem produsul pe piață azi și să începem să vaccinăm decât să așteptăm să se treacă printr-o procedură de autorizare pe baza unor date suplimentare, ceea ce ar lua timp. Cred că efectele secundare ale vaccinului sunt minime față de numărul de oameni care ar putea fi infectați uh, în această perioadă în care ne așteptăm și ar putea eventual să moară din cauza acestei pandemii. Deci asta este o interpretare a beneficiilor uh, vaccinării și este opinia tuturor autorităților de sănătate din lume, incluzând și OMS-ul și Comisia Europeană, de altfel și Centrul European pentru Controlul uh, Bolilor și alte autorități de sănătate. Deci acesta este uh, această informație de background, asta trebuie să punem în balanță riscurile mici de efecte secundare și riscurile mult mai mari de uh, pandemie. Deci cred că e important să spun acest lucru. Apoi, Doamna Dagmar Robert a întrebat în legătură cu procedura de autorizare și sunt de acord că avem o procedură foarte strictă de autorizare și de evaluare științifică a medicamentelor în Uniunea Europeană și vă pot spune că nu industria dictează asupra acestei proceduri, vă pot spune că în medie respingem cam 20% din cererile care ajung la uh, Agenția Europeană a Medicamentului deci e o procedură serioasă, robustă. Au uh, fost întrebări uh, referitoare la doză, dacă ar trebui să fie o doză sau două doze de vaccin. Recomandarea pentru moment, bazată pe experiența pe care o avem cu vaccinul uh, fals folosit în cazul H1N1 și pe baza extrapolării, se estimează din testele clinice că e, vorba, că e necesar să existe două doze. Înțelegeți însă că aceste teste clinice sunt în desfășurare și că în fiecare zi așteptăm rezultate și imediat ce vom avea date mai uh, substanțiale, Comisia își va revizui uh, opinia și va decide din nou dacă trebuie să dea o nouă recomandare referitor la doză. În ce privește adjuvanții, există o experiență îndelungată a utilizării adjuvanților și există și beneficii pentru utilizarea lor. În primul rând, se poate reduce nivelul de antigen, deci de virus pe care îl pui în vaccin. Poți să-l reduci de patru ori comparativ cu un vaccin în care nu ai adjuvanți. Și deci cred că este un concept important, pentru că atunci când ai o pandemie, e important să poți uh, emite cât mai mult antigen și să poți să, să începi să vaccinezi cât mai repede. Pe când dacă ai avea nevoie de o doză de antigen de patru ori mai mare, atunci mai puțin oameni ar putea fi vaccinați mai repede. De asemenea, cei cu adjuvanți, vaccinurile cu adjuvanți dau un răspuns uh, imunitar mai bun. Deci există aspecte pozitive ale adjuvanților și de aceea sunt folosiți nu doar în uh, vaccinul pentru gripă, ci și în alte vaccinuri. Acești adjuvanți nu sunt uh, substanțe chimice periculoase. Scoalinul este o substanță naturală care apare în mod natural în corpurile noastre, în membranele celulelor corpului uman. Deci, cum spuneam, este o substanță care apare în mod natural în corpul nostru și în cazul vaccinului făcut de GSK, ei au pus vitamina E ca adjuvant. Deci iar altă substanță naturală. Și au fost uh, studii de sănătate, de siguranță extinse și niciunul nu arată că aceste substanțe ar crea vreo problemă în utilizare. A fost o întrebare de asemenea legată de uh, care a făcut referire la cazul din America din 1976 cu vaccinul de atunci. Vreau să subliniez că acolo s-a produs un vaccin complet diferit și că niciodată uh, nu s-a demonstrat că a existat o legătură între acest efect neurologic și uh, vaccin în acel moment. Totuși, era un, uh, o tulpină H1N1, dar am avut astfel de tulpini H1N1 în gripa sezonieră de mulți ani și niciodată nu s-a repetat situația din 76 din America. Iar Comisia a examinat această problemă atunci când am uh, făcut analiza riscurilor și beneficiilor asociate cu acest vaccin. Totuși, este important, și am subliniat acest lucru în introducerea mea, să avem un sistem de follow-up robust pentru a detecta dacă există efecte uh, neobișnuite. Și dacă există aceste efecte, uh, Trebuie ca vaccinul să fie administrat populației pentru a vedea, pentru a descoperi uh, aceste efecte secundare, pentru că efectele acestea secundare au o frecvență de apariție atât de mică încât trebuie să expui o mare parte a populației la vaccin până când pot să determine efectele secundare. Dar nu ne așteptăm să avem astfel de efecte secundare. Oricum avem un sistem de follow-up foarte solid, uh, începește autorizarea studii independente, nu doar studiile făcute de industria farmaceutică, și aceste studii de uh, follow-up care sunt folosite nu se fac doar în uh, Uniunea Europeană, avem o colaborare foarte strânsă cu restul uh, lumii, cu autoritățile de sănătate americane și din altă parte și desigur și cu australienii care evident au o pandemie în desfășurare pentru că la ei acum este iarnă. Deci cred că am răspuns întrebările legate de doza, am, am referit la adjuvanți, am uh, menționat ce s-a întâmplat în 76 în America. Ce mai rămâne aici? Rămâne problema aler- reacțiilor alergice, da, în chestionar și în, uh, în uh, instrucțiunile de folosire uh, oamenii sunt uh, avertizați împotriva față de, în legătură cu această chestiune cu proteina uh, de ou și medicii sunt instruiți să întrebe pe pacienți dacă sunt alergici la proteine de ou. Dar, cum spuneam, există această menționare și în specificațiile de produs ale vaccinului. A, s-a mai ridicat problema procesului cu compania Baxter. Baxter, sigur, a mai avut probleme de fabricație. Am examinat cu mare atenție această situație și, sigur, uh, uh, vă pot spune că săptămâna aceasta am avut o inspecție suplimentară la facilitățile companiei pentru a fi 100% sigur că producția respectă 100% standardele și inspecția a fost foarte pozitivă și de aceea Cred că putem să ne așteptăm la o opinie pozitivă privind vaccinul Buster uh, la sfârșitul acestei săptămâni. În fine, dacă m mai rugat să mă refer la rezistența la antibiotice. Și sigur, dacă industria investește 100 de dolari de cercetare pentru a obține un antibiotic, obține 100 de dolari uh, profit. Dacă vrea să investească bani în altceva, investește în altceva. Asta e problema. Problema este că ei, uh, dacă dezvoltă un nou antibiotic, noi nu vrem ca ei să-l uh, folosească, ci să-l păstreze ca să putem să tratăm bacteriile rezistente la antibiotice. Deci nu vrem ca acest antibiotic nou să devină uh, folosit de toată lumea, să fie pus pe piață. Altă problemă este că e foarte dificil din punct de vedere științific să dezvolți un antibiotic nou. Costă foarte mult și costă și foarte mulți bani. Deci trebuie să dai niște stimulente pentru ca industria farmaceutică să dezvolte noi antibiotice și cred că asta s-a discutat în timpul întâlnirii președinției suedeze și cred că s-a discutat și la întâlnirea informală a ministrilor sănătății din Suedia și probabil președinția suedeză va veni cu o propunere de rezolvare a acestei probleme. Am propriile mele idei în legătură cu acest uh, subiect, dar uh, pentru că Agenția Europeană a Medicamentului nu are drept uh, atribuție să uh, creeze politici, nu, voi băga, nu mă voi băga în acest subiect. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Vă mulțumim, domnule Lundgren. Câteva întrebări. Vorbeați deja despre contraindicații uh, legate de alergiile la proteinele uh, din ou. Mai există și alte contra, uh, contraindicații, mai există limitări legate de, de certificare, de autorizarea și folosirea acestor vaccinuri. Mă gândesc în special la categoria femeilor gravide. Aș dori uh, un răspuns cât se poate de concret la această întrebare. Uh, Uh, noi am fost uh, de-a dreptul confuși după ultima reuniune cu doamna Iacob, care ne-a spus că există probleme legate de femeile gravide și de copii. Uh, prin urmare, dați-mi voie să vă întreb care sunt indicațiile Agenției Europene pentru Medicamente. Există limitări impuse uh, Există grupe sau categorii de uh, persoane în cazul cărora vaccinul acesta nu trebuie să fie folosit. Mă refer în special, din nou repet, uh, la femeile gravide și la copii. A doua întrebare. Tratamentul cu Tamiflu. Dacă știu bine, există o autorizație conform căreia capsula poate fi deschisă, iar praful poate fi, uh, uh, um, poate fi administrat copiilor. Uh, din propria ex, mea experiență și am fost activ în acest domeniu, părinții fac rare ori lucrul acesta, rare ori deschid capsula și administrează doar praful. Iar uh, și spun asta pentru că um, de obicei uh, părinții sunt mai dispuși să administreze un sirop copiilor. Uh, nu cunosc toate aceste măsuri legate de capsule. Uh, deci, prin urmare, mă întreb dacă această indicație oferită nouă este într-adevăr utilă. Nu ne așteptăm la prea multe din partea copiilor. Uh, există o formă în care acest medicament poate fi administrat într-adevăr copiilor? Vă mulțumim, domnule Lize. Doamna Matovan are cuvântul. Vă mulțumesc. Uh, o întrebare scurtă despre adjuvanți. Aceasta nu se referă direct la gripă, dar este un subiect dezbătut în uh, presa britanică săptămâna aceasta. Așadar, săptămâna aceasta o elevă a murit în Marea Britanie la câteva ore după ce i-a fost administrat uh, vaccinul Sevelex. Uh, avea 14 ani. Nu știm acum dacă există o legătură între vaccin și deces. Doctorul uh, spunea că există, există o legătură de comorbiditate, însă um, nu s-a stabilit exact ce s-a întâmplat. În dimineața aceasta, jurnaliștii spuneau că uh, adjuvanții folosiți în acest uh, vaccin este identic cu adjuvantul folo- adjuvanții folosiți în cazul vaccinului pentru gripa H1N1. Aș dori să-mi spuneți dacă lucrul acesta este adevărat. Euh, Îmi cer scuze, cred că este vorba de ultima întrebare. Mai, a mai existat o solicitare, domnul Lundgren, dacă doriți să răspundeți la aceste întrebări și să tragem concluziile noastre. Vă mulțumesc. În ceea ce privește Severix, nu este vorba de același adjuvant folosit în cele, la cele două vaccinuri. Însă am fost uh, notificați deja, bineînțeles vom primi, uh, vom uh, publica un raport privind efectele adverse, însă trebuie să ne amintim că aceste tipuri de vaccinuri au fost administrate de milioane și milioane de ori fără a exista probleme. În orice caz vom studia cazul și vom încerca să verificăm dacă există sau nu o legătură între administrarea vaccinului în cazul respectiv și deces. V-ați referit de asemenea la Tamilflu. Da, într-adevăr, este foarte dificil uh, administrarea medicamentului în cazul copiilor. Săptămâna trecută însă Comisia a, discutat o, a purtat o discuție pe această temă. Și acum am decis că acest medicament uh, poate fi uh, folosit în cazul uh, copiilor care au o vârstă mai mică, uh, chiar de un an. Prin urmare, recomandăm folosirea medicamentului acestuia la o categorie de vârstă foarte fragedă. Bineînțeles, nu avem instrumentele necesare pentru a ne asigura că indicațiile noastre sunt într-adevăr uh, urmate de către părinți uh, sau uh, de către părinți, însă s-au oferit sau se vor pregăti o serie de prospecte cu indicații pentru administrarea acestor medicamente și de asemenea o serie de prospecte cu, legate de contraindicații. Însă, atâta timp cât medicamentul nu a fost creat într-o formulă pediatrică, E clar că ar putea exista probleme legate de respectarea acestor indicații, însă ne putem baza pe experiența farmaciștilor. În special ei vor oferi toate informațiile necesare. Însă nu știu care va fi situația la nivelul fiecărui stat membru în parte. Nu știm dacă farmaciștii din întreaga Uniune Europeană vor oferi aceste informații părinților. Vom vedea. Asta despre Tamiflu. Ah, bineînțeles, uh, ne putem oferi și la uh, copii și femeile grav, uh, gravide. Dați-mi voie să-i dau cuvântul expertului care m-a însoțit. El vă va oferi o, un set de informații mult mai concrete. Michael, ai cuvântul. Mulțumesc, Thomas. În ceea ce privește copiii, recomandările oferite se bazează pe experiența care au, a, a fost colectată de-a lungul administrării uh, tutur, tuturor acestor uh, vaccinuri. S-au uh, demarat o serie de studii clinice și pe baza rezultatelor acestor studii clinice s-au făcut recomandările pentru vi- uh, vaccinul uh, contra H1N1. În momentul de față se spune clar că uh, vaccinarea nu poate sau uh, nu se pot face recomandări pentru uh, administrarea vaccinului unor copii care au o vârstă mai uh, fragedă decât șase luni. Aceste, în cazul acestor uh, copii, uh, nici măcar vaccinele pentru, grupurile, pentru clipa sezonală nu este administrat. Deci nu există prea bine, nu există recomandări foarte bune în acest sens. În cazul copiilor care au o vârstă mai mare de șase luni, se folosește doza normală. Pentru pandemix, Uh, în studiile clinice, uh, copiii între 3 și 9 ani au fost uh, studiați. Se pare că două doze și jumătate oferă un rezultat pozitiv în cazul în care sunt administrate Însă același lucru se, se observă și în cazul copiilor care au peste, între 6 luni și 6 ani. În cazul adolesci, adolescenților se administrează doza adulților, destinată adulților, chiar dacă există anumite informații colectate care ne fac uh, să ne gândim că s-ar putea ca această administrare să fie problematică. Uh, Cam atât avem până acum în ceea ce privește copiii. Acestea sunt uh, concluziile pe care le-am uh, la care am ajuns până în momentul de față. În ceea ce privește femeile uh, însărcinate, știm din testele imunologice că nu avem de ce să ne temem uh, că reacția femeilor însărcinate la acest vaccin va fi alta decât cea obținută în cazul copiilor, așadar vaccinarea este posibilă. În ceea ce privește siguranța, normal am demarat o serie de studii clinice pe copii și femei însărcinate, însă în, în Statele Unite au fost demarate studii asemănătoare Uh, între 2000 și 2003. Acolo au fost uh, vaccinate peste 2000 de femei uh, însărcinate cu un vaccin împotriva gripei sezonale rezultate ale, iar rezultatele acestor studii ne, ne încurajează uh, când uh, să considerăm că femeile însărcinate nu vor fi, av, nu vor fi afectate de vaccin, vaccin. Însă, în orice caz, uh, Trebuie să facem mult de toate măsurile de farmacovigilență pe care le avem la dispoziție în momentul de față. De asemenea, producătorii și uh, Centrul European pentru Prevenție și Controlul uh, Bolilor au încercat să creeze un fel de uh, rețele pentru studierea acestor cazuri. Vrem să ne asigurăm că vom obține suficiente informații de, de îndată ce acest uh, vaccin va fi folosit în cazul populației la care ne referim. Da, dați-mi voie să adaug la rândul meu că um, avem uh, niște avize pozitive legate de cele trei vaccinuri propuse, însă abia acum începe munca în adevăratul sens al cuvântului și vă asigur că noi, Agenția Europeană pentru Medicamente, ne vom asigura că vom obține toate datele cu privire la efectele secundare și cu siguranță vă vom oferi și dumneavoastră aceste informații de, de îndată ce le vom obține, obține. Am demarat o serie de studii clinice pe copii, pe femei însărcinate și uh, vom obține în urma lor o serie de, de informații pe care vi le vom transforma, uh, transmite dumneavoastră și publicului. Mistico. Vă mulțumesc. Mai există o intervenție a domnului Mistico, care... Vă mulțumesc, doamna președinte. Ca fost membru al acestei comisii, sunt mândru că atunci când am ascultat uh, aceste întrebări puse. mulțumesc doamnei Grostet și celorlalți membri care au pus, pus uh, întrebări. Aș dori să intru în câteva din punctele ridicate. Pentru că, însă, în primul rând, pentru că sunt membru al uh, Comisiei Științifice, uh, să menționez uh, rețeaua de excelență care există în Europa. Aș dori să eh, mulțumesc acestor state pentru ex- experții pe care îi trimit, eh, cum ar fi doamna Erika Badi, doamna, domnul Thomas Almonson din Suedia, Lia Haldeson din eh, Regatul Unit sau Barbara Halvesien din Olanda, și membrii Parlamentului trebuie să fie mândri că au asemenea experți calificați care lucrează cu noi. Noi întotdeauna am recomandat o utilizare prudențială chiar de la început. Chiar dacă există uh, posibile uh, efecte adverse, se folosește acel vaccin fals care este testat în prealabil. Trebuie elaborate strategii pentru categoriile care sunt mai expuse riscului și, bineînțeles, pe măsură ce uh, obținem date suplimentare, putem să uh, continuăm cu celălalt, cealaltă parte a populației. Însă, oricum, trebuie să evităm o reacție de panică și de alarmă, pentru că presa și media, mass media în general, alarmează populația vaccinul acesta este sigur. Putem să fim foarte siguri de acest lucru. Și în ceea ce privește ă, privește scoalina, acesta este un precursor al colesterolului. Nu este o substanță toxică, este un adjuvant care este o emulsie uleioasă care ă, contribuie la proprietățile genetice ale vaccinului. Însă, în legătură cu etilul de mercur, acesta poate să fie periculos pentru că este o mercurul este o neurotoxină. Atunci când este injectat în creier, acest metal greu produce o intoxicare, dar doza prezentă în doza unică de vaccin este atât de mică, doar 25 de miligrame și preocuparea mea este în legătură cu alimentele, pentru că aici există doar două injecții de 25 de micrograme, care reprezintă aproape nimic, dar în uh, alimente, Comisia Envy uh, trebuie să fie conștientă de acest lucru. După 20 de ani, 30 de ani, 40 de ani, ce se va întâmpla uh, cu numărul de persoane care vor uh, dezvolta boala Alzheimer? Aceasta este, ar trebui să fie preocuparea noastră și nu în acest vaccin care conține uh, cantități foarte mici din, de mercur. Vă mulțumesc, domnule Lundren, în numele colegilor mei, pentru explicațiile pe care ne le-ați dat în această dupămasă. Vă mulțumesc tuturor și se suspendă aici ședința noastră.